Stimați colegi, haideți să reluăm după această scurtă pauză, să reluăm. Următorul punct din ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură a domnului Vital Moreira privind dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între statele membre și țările terțe. Domnul Moreira, aveți cuvântul. Aveți uh, șase minute pe care le administrați cum doriți. În mod normal ar fi să vorbiți patru minute ca să prezentați tema și două la sfârșit, dar dacă vreți să vă lăsați trei pentru încheierea dezbaterilor, puteți să vorbiți acum trei ore. Dacă vorbiți șase minute acum, nu veți avea deloc uh, posibilitatea să luați cuvântul la încheierea dezbaterilor. Vă administrați timpul cum doriți. Vă rog însă Uh, să vedem cum ajungem la sfârșit. Domnule Moreira, aveți cuvântul. Domnule comisar, este... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Acesta este una dintre cele mai importante decizii în contextul comerțului interregional. Avem aici de-a face cu una dintre cele mai uh, noi și inovatoare măsuri generate de tratatul de la Lisabona. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, investițiile externe au fost incluse în mandatul Parlamentului sau a Uniunii Europene. Deci, iată, Uniunea Europeană este singura responsabilă pentru acordurile externe, acordurile comerciale și, iată, uh, Uh, Uniunea Europeană este singura și instituțiile sale este singura care, uh, care entitate ce poate lua decizii la nivel de comerț exterior. Uh, doar cu o, o autorizație specială statele membre pot să se ocupe de aceste aspecte. Însă, au uh, în ultimii trei ani au fost uh, încheiate tot felul de acorduri uh, de către statele membre, acorduri care în momentul de față trebuie să fie uniformizate și uniformizate în sensul protejării intereselor investitorilor europeni, protejarea intereselor acestora în fața intereselor naționale. Tocmai asta discutăm noi acum, discutăm despre o uh, tranziție cât se poate de de lină de la uh, deciziile luate la nivel național către deciziile luate la nivel european în ceea ce privește comerțul extern. Uh, acordurile bilaterale încheiate de statele membre înainte de, tratatul, de, la, de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona rămân în vigoare până în momentul în care sunt înlocuite de un acord european sau ajung la final. Dacă însă încalcă legislația europeană, atunci ele trebuie să fie rediscutate, renegociate de către Comisia Europeană. Acest regulament uh, legalizează practic acele acorduri comerciale care au fost încheiate și negociate uh, după intrarea în vigoare a uh, tratatului de la Lisabona. Bine, există o serie de criterii care trebuie să fie îndeplinite pentru ca astfel de acto, uh, acorduri să fie într-adevăr legalizate, să devină într-adevăr legate. Și de asemenea, acest regulament stipulează clar care sunt condițiile în care statele membre sunt uh, Uh, sau primesc responsabilitatea de a negocia anumite acorduri uh, în cazul în care Uniunea Europeană nu este direct interesată de încheierea lor. La doi uh, doi ani de la intrarea în vigoare a regu- acestui regulament, situația va fi reevaluată pe baza unui raport prezentat instituțiilor de către Comisia Europeană. Bine, aceasta este o po- poveste complexă, o, o poveste ce durează de mult timp încoace uh, și în pornind de la această experiență a mea, eu uh, dați-mi voie să vă spun că, iată, toate dorințele Parlamentului European au fost uh, îndeplinite și acum trebuie să uh, votăm pentru. Mulțumesc în numele Comisiei, domnul comisar Karel de Gucht. Thank you, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În numele Comisiei Europene aș dori să exprim aprecierea noastră pentru excelenta cooperare cu Parlamentul pentru a ajunge la un compromis satisfăcător în legătură cu um, regulamentul privind uh, acordurile bilaterale de investiții. Procedura ordinară legislativă permite un dialog uh, care duce la legislație de calitate. Doresc să mulțumesc membrilor Comisiei pentru Comerț Internațional și președintelui său, domnul Morera, pentru modul în care s-au implicat în acest dosar. Motivul pentru care am făcut această propunere este faptul că Tratatul de la Lisabona modernizează politica comercială a Uniunii Europene și uh, transferă investițiile directe străine la nivel european și acordă astfel un nou instrument um, Uniunii Europene. Toate instituțiile au fost de acord um, de mult că politicile de investiții ale Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe experiența statelor membre. Acordurile de investiții încheiate în ultimii 60 de ani cu țări terțe reprezintă uh, bunuri prețioase. În același timp, trebuie să se construiască o adevărată politică europeană în acest domeniu. Acest regulament, așa cum a spus domnul Moroia, este un instrument legislativ important în domeniul comercial, dar nu este și unul ușor. Dialogul a demonstrat faptul că aspectele acoperite de regulament implică aspecte juridice și instituționale foarte complexe. Finalizarea procesului legislativ pentru acest regulament uh, în a doua lectură va fi o realizare remarcabilă pentru noi toți. Regulamentul oferă certitudine juridică investitorilor europeni, care vor putea să continue să beneficieze de pe urma celor 1400 de acorduri bilaterale de investiții care există astăzi. Dar vor fi protejați și de dreptul european. Acestea vor rămâne să fie valabile până vor fi înlocuite de acorduri ale Uniunii. În același timp, regulamentul uh, Uh, conține clauzele necesare pentru a asigura că aceste uh, acorduri bilaterale de investiții nu vor crea obstacole la aplicarea politicii de investiții a Uniunii Europene, care este o prioritate majoră. Adoptarea de către Parlament a regulamentului va permite Uniunii și instituțiilor ei să se concentreze pe aplicarea politicii de investiții a Uniunii. Astfel vor avansa negocierile pentru a asigura protecție ridicată pentru toți investitorii europeni și condiții egale care respectă polit- obiectivele politice ale Uniunii în general. Cer Parlamentului să sprijine acordul final privind regulamentul care stabilește condiții tradiționale, uh, eh, tranziționale de la acordurile bilaterale ale statelor membre de astăzi. Uh, Mă bucur că aproape tot, toată Comisia pentru Comerț ne-a sprijinit la votul recent. Intervine în nombre de Mulțumesc, domnule comisar. Acum intervenienții în numele grupurilor parlamentari. În primul rând, în numele PPE-ului, două minute. Doamna Omen Ruiten. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele colegului meu, domnul Salevski, care este raportorul din umbră asupra acestui raport. Domnul Moreira a spus tot ce era de spus și a spus foarte clar. De când cu tratatul de la Lisabona, investițiile directe străine fac parte din politica Uniunii Europene și un lucru foarte bun, pentru că suntem astfel în stare să facem ce trebuie din punct de vedere legislativ. Vorbim despre acorduri bilaterale de investiții și cu țări uh, terțe. Dar există în continuare probleme. Foarte multe dintre statele membre au încheiat asemenea acorduri care sunt în continuare obligatorii și se vede lucrul acesta în regulament. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană o să facă și ce o să facă dacă uh, acordurile încheiate de Uniunea Europeană vor fi de aceeași calitate ca cele încheiate de statele membre și țările terțe. Fac apel la dumneavoastră numai uh, să nu acceptăm doar cel mai mic numitor comun, ci să acceptăm un, doar un acord de înaltă calitate. Apoi, în al doilea rând, ce nu apare aici? Nu apare uh, o formă corectă de arbitraj pentru a rezolva neînțelegerile dintre părți. Există un centru internațional pentru dispute în ce privește investițiile firește. Statele membre au dreptul să se adreseze acestui centru de arbitraj, dar o firmă uh, trebuie să aibă posibilitatea să recurgă la arbitraj. Cred că e foarte important acest lucru. Și în încheiere, încă un lucru, Comisia negociază acum uh, împreună cu Canada. Întrebarea este următoarea. Dacă acest acord uh, care se va încheia cu Canada este de o calitate la fel de înaltă, astfel încât statele membre să nu piardă foarte mult ca urmare a acestui acord și firește trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat, uh, eu știu, cu alte țări, cu Maroc, cu China. Aș dori un răspuns de la comisar pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, are acum cuvântul în numele socialiștilor, doamna uh, Josef Andres. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Cum spunea raportorul, importante sunt regulile jocului stabilite de tratatul de la Lisabona și următoarele acorduri comerciale bilaterale Uniunea Europeană va fi cea care va stabili criteriile pentru, legislat, pentru legiferare la nivelul statelor. Este momentul armonizării. A fost foarte greu pentru că statele membre uh, au opus rezistență. Era vorba de situații de interferență uh, asupra deciziilor luate la statele membre, ceea ce a creat situații foarte delicate provocate de acordurile bilaterale. Dar obiectivul este să facem pași înainte, iar Uniunea Europeană să poată face acești pași în ce privește investițiile. Deci trebuie să existe o, o siguranță juridică în ceea ce privește investițiile. Sperăm că am găsit uh, elementul cheie, cum spunea domnul comisar, pentru a proteja acordurile statelor membre cu țările terțe. Să armonizăm coordonăm investițiile Uniunii Europene în totalitate. De asemenea, este important să punem în aplicare procedurile de arbitraj uh, trebuie în viitoarele acorduri să se stabilească clar răspunderea financiară. Răspund, eh, regulamentul acesta asigură transparența, a spus negru pe alb că, că acordurile nu trebuie să fie abusive și să, să nu se producă încălcări. Mulțumesc, Pepa. Are cuvânt acum eh, în numele liberalilor două minute domnul Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar colegi adoptarea acestui regulament este un pas înainte important în afirmarea unuia dintre cele mai inovante principii din tratatul de la lisabona competența exclusivă a dimensiunii comunitare în domeniul comerțului internațional. sprijinim ceea ce a făcut domnul președinte moreira și acordul cu consiliul. nu e nimic mai patetic decât și anacronistic faptul că statele Uniune, Uniunii luptă singure pentru a obține o condiție comercială doar în favoarea lor. Cred că Comisia poate uh, să obțină mai multe decât statele membre um, la nivel individual este, pat, sunt patetice și dimensiunile țărilor noastre într-un sistem global. Regulamentul oferă o competențe comune, multă flexibilitate și pune în sfârșit capăt cacofoniei uh, acordurilor bilaterale care nu aveau doar scopul de a apăra interesele statelor membre, ci deveneau și instrumente de concurență cu alte state ale Uniunii. Toate acestea Uh, în dezavantajul statelor Uniunii mai mici și uh, mai dezavantajate pe scena internațională. Bineînțeles, totul depinde de buna punere în aplicare a acestui regulament. Comisia obține un, o prerogativă foarte importantă, ne bucurăm de asta, o sprijinim pentru a garanta cu adevărat um, interesul Uniunii Europene. E importantă autorizarea, uh, retragerea autorizațiilor și diverse norme care nu ni se pare echilibrate în acest acord. Comisia trebuie să acorde interes deosebit nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt deseori penalizate de astfel de acorduri de investiții și în același timp sunt partea cea mai inovantă și de multe ori și uh, cea mai, care poate să creeze locuri de muncă în țările noastre. Trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană este mai ambițioasă și mai eficace decât statele membre care aparțin unei Europe fracționate care dorim să devină de domeniul trecutului. Verde este minuto, la señora... Un minut, doamna Keller. I would like to... Vă mulțumesc. Aș vrea să-mi mulțumesc domnului președinte și uh, uh, domnului raportor și de asemenea uh, raportorilor din umbră pentru tot ce au ce-au făcut. Suntem cu toții de acord că într-adevăr prerogativele Parlamentului European sunt luate, sau noile prerogative sunt luate în considerare în acest uh, regulament. La început să știți că această situația prerogativelor uh, Parlamentului nu era prea clară. Însă, cu toate acestea, regulamentul nu reușește să atingă obiectivul uh, major pe care și l-a stabilit, și anume înlocuirea într-o perioadă cât se poate de a acordurilor bilaterale permite în continuare existența unui sistem dual. S-ar putea ca unele acorduri bilaterale încheiate să rămână în vigoare o viață întreagă și uh, să nu fie înlocuite niciodată de acorduri europene. Iată de ce obiectivul inițial al acestui regulament nu a fost atins, nu s-a ajuns prin acest nou act legislativ la o politică europeană în ceea ce privește investițiile. Tocmai de aceea noi ne opunem. Mulțumesc, care acum cuvântul pentru un minut și jumătate, domnul Pașca, Europa Libertății și Democrației. Mulțumesc foarte mult. Transmiterea sau renunțarea de către statele membre la prerogativele lor în ceea ce privește politica de investiții uh, este însoțită de o serie de măsuri administrative care trebuie să fie puse în aplicare uh, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul partenerilor uh, comerciali ai Uniunii Europene. Au existat uh, o serie de acorduri încheiate în trecut, în diferite regimuri juridice, care acum trebuie să fie convertite în sistemul european, astfel încât să nu există niciun fel de atingere adusă drepturilor părților contractuale pe viitor, noile acorduri de investiții trebuie să fie doar încheiate de către Uniunea Europeană. Între timp, însă, acordurile vechi trebuie să fie uniformizate, însă lucrul acesta trebuie să fie făcut în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona această uniformizare va implica, bineînțeles, și o renegociere a acordurilor. Însă această renegociere va însemna, bineînțeles, și tratarea unor subiecte foarte, foarte sau aduce cu sine o, și tratarea unor subiecte foarte, foarte sensibile. Iată, un proces foarte complex, un proces foarte uh, sensibil, care va fi uh, complicat cu atât mai mult de transmiterea competențelor uh, Uh, către Comisia Europeană în, compara- în conformitate cu regulamentul 182 din 2011. Iată un proces foarte complicat, dar cu siguranță vom reuși să fim suficient de preciși. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Încheiem acum cu o intervenție în numele colegilor neafiliați. Un minut și jumătate, Hans Peter Martin. MAI hieß das Kürzel in den 90 Dragi, co- dragi colegi, în anii 90, sute de mii de oameni au ieșit în stradă îngrijorați din cauza acestor acorduri multilaterale pe investiții. Și pe atunci lucrurile erau privite în felul următor. Se voia protecția marilor concerne internaționale în fața oricărei forme de investiții uh, invazive din partea statelor suverane. Iată că se limita și dreptul lucrătorilor și așa mai departe, intervenția statelor. Ei bine, în loc de asta, ținându-se cont uh, de spusele istoricilor și uh, economiștilor, s-a uh, ajuns la uh, evoluția Uniunii Europene, pentru că s-a spus că cel puțin acolo să avem uh, siguranță, cel puțin acolo în Uniunea Europeană să existe siguranță. În paralel însă, toate aceste acorduri au evoluat în bilateral și acum trebuie să facem un rezumat. Eu sunt pro-european, dar sunt foarte critic față de această distribuire inechitabilă în Uniunea Europeană și uh, Uh, întrebările care se pun sunt următoarele. Cum protejăm de fapt IMM-urile? Ce se întâmplă cu brevetele? Cum ne comportăm față de statele africane? Oare nu ar fi mai bine să facem o diferențiere și să ținem cont de, de diferențele care există uh, în ceea ce privește statele în curs de dezvoltare și emergente? Eu uh, sunt trist de calea aceasta, eu cred că este una greșită și mi-aș dori foarte tare ca Uniunea Europeană să um, gândească puțin altfel siguranța instituțiilor și a sistemului și să nu mai privească doar din perspectiva marilor concerne. Mulțumesc. Cu această intervenție închidem acum lista tuturor vorbitorilor în numele grupurilor politice și acum uh, vorbitorii înscriși în nume propriu. Două minute mai întâi, domnul Zalewski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu, drodzy koledzy. To jest niezwykle istotna regulacja. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un regulament extrem de important. Pe acesta îl vom vota în plenara de luna aceasta. Acesta demonstrează cum uh, Tratatul de la Lisabona influențează politica comună de investiții și cum toate aceste lucruri se reflectă în practică. Aș dori să le mulțumesc colegilor Uh, socialiști, liberali, colegilor de la ECR. Aș dori să-i mulțumesc și domnului comisar de Hürt, care uh, împreună cu grupul său de lucru a făcut o propunere foarte interesantă. Regulamentul merge foarte departe, este foarte cuprinzător și uh, schimbă accentul de pe protejarea intereselor investițiilor europene pe chestiuni mai uh, vitale. dorim să spunem că colegii Ver, de la Verzi au făcut o propunere și mai extinsă, însă Totuși, uh, propune și propunerea mai modestă respectă regulile suficient. În orice caz, prevederile privind protecția investitorilor europeni sunt aceleași în ambele propuneri. Știm că unele state profită de faptul că există difer diferite niveluri de garanții și că încearcă să facă presiuni politice asupra anumitor state membre. Până când nu vom avea un sistem comun european de protecție, acordurile existente vor rămâne în vigoare. Acestea trebuie să fie negociate cât mai rapid și comisarul va juca el însuși un rol foarte important. Sper ca anul viitor să obținem primul acord cu Canada dintr-o lungă serie de acorduri comunitare. Este foarte important ca în momentul acesta să ne gândim și la noi, la propriile noastre interese și, de asemenea, să lăsăm interesele comunitare să uh, aibă câștig de cauză. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Gianluca Susta. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine sper că Parlamentul European va putea să își dea un vot pozitiv pe acest subiect. Un subiect foarte important și mulțumesc uh, comisiei, mulțumesc mai ales uh, raportorului uh, care ne-a condus până în acest stadiu al procesului. Este o inițiativă importantă tocmai pentru că permite ne permite să trecem dincolo de fragmentarea politicilor în domeniul investițiilor, așa cum spunea și domnul Rinaldi. Putem astfel evita orice proces de dumping intern între cele 27 și în curând cele 28 de state membre în ceea ce privește investițiile comerciale, un element foarte important pentru competitivitate. Acest acord ne permite o certitudine juridică, să acordăm o certitudine juridică investitorilor este un uh, element pozitiv pentru toate părțile implicate și pentru politica comercială. Mulțumesc și acum domnul Mălțăr, un minut și jumătate. Austin. Mulțumesc, domnule președinte. În urma acordurilor semnate din prietenie în urmă cu câteva sute de ani, s-a ajuns la niște acorduri regionale, internaționale, uh, creând un sistem total netransparent. Și e foarte clar că anumite state um, se plâng din cauza marjei de manevră reduse. Ei bine, trecem acum printr-o vreme în care um, venitul național brut este într-o perioadă foarte dificilă, și economiile naționale sunt într-o perioadă dificilă și lumea se plânge pe bună dreptate. Această dublă funcționare sau dublă, acest dublu rol al juriștilor în ceea ce privește um, plângerile depuse cu privire la protecția investițiilor, uh, rolul acesta este foarte problematic și noi trebuie să intervenim pentru că până la urmă dereglementarea, liberalizarea investițiilor și uh, invest- protecția bilaterală a investițiilor uh, are consecințe, au cu toate consecințe masive pentru țările în curs de dezvoltare. Trebuie să uh, fim în măsură să identificăm acele cazuri în, caz, în care s-ar putea ajunge la o procedură de încălcare a obligațiilor. Prin urmare, date fiind prevederile tratatului de la Lisabona și transferul de competențe, vedem că Uniunea Europeană ar putea avea în sfârșit un cuvânt de spus și cred că ar trebui să clarificăm mai întâi toate capitolele rămase pendinte înainte de a avea un acord final cu China. Mulțumesc! Și acum avem uh, intervențiile spontane Catch the Eye. Doi colegi s-au înscris la cuvânt. Mai întâi, un minut, doamna Țicău. Muchas gracias, señor presidente. Mr. Commissioner,

Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona menționează și investițiile externe directe care in de politica comună comercială a Uniunii Europene și avem aici competențe acum. Statele membre vor semna acorduri pe viitor doar uh, dacă vor avea de șterea Uniunea Europeană, desigur uh, dacă apar constrângeri în ceea ce privește marja de manevră a statelor membre, are o, apare o problemă și în ceea ce privește siguranța juridică, pentru că dreptul popoarelor este cel care primează aici. Prin urmare, e foarte important ca investitorii din Uniunea Europeană să se bucure de standarde ridicate de protecție. Și dacă standardele de protecție sunt mai ridicate într-un alt acord, atunci ar trebui clar ca acestea să primeze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am încheiat aceste intervenții și acum dăm cuvântul domnului comisar pentru concluzii. Domnul de Hucht. Uh, thank you, uh, uh, Mulțumesc. Domnule președinte, permiteți-mi uh, foarte concis să, reacționez la câteva observații care au fost făcute în această dezbatere, o dezbatere care demonstrează, cred eu, un sprijin uh, general în favoarea propunerii pe care am elaborat-o și care a parcurs negocierile din procesul de trialog sub conducerea raportorului Moreira și a uh, rezultat în textul pe care îl aveți în față. Doamna Oman Reuten m-a întrebat dacă va exista același nivel înalt de protecție ca în acordurile bilaterale de investiții din prezent. Da, bineînțeles, acesta este obiectivul nostru principal pentru viitor, să ne asigurăm că fiecare stat membru uh, beneficiază de aceeași protecție ridicată care astăzi este rezervată numai anumitor state. Dacă ne uităm la cele 1400 de tratate, vedeți că există anumite țări care sunt foarte bine protejate și în multe cazuri acest lucru este legat de dimensiunea respectivelor uh, state. Cred că este de datoria Comisiei să se asigure că fiecare stat membru, de la cel mai mic până la cel mai mare, se bucură de același nivel ridicat de protecție care astăzi este rezervat numai câtorva dintre țări, în anumite cazuri. În al doilea rând, M-ați întrebat dacă se va crea un sistem etern, permanent. Nu cred. În primul rând, am cerut o serie de mandate pentru a negocia acorduri de investiții cu Singapore, cu Canada, cu India și nu am avut nicio problemă în a le obține din partea Consiliului. Sigur, după discuții, și așa și trebuie să fie, însă am beneficiat de încrederea necesară din partea Consiliului pentru a negocia în numele Uniunii Europene. Și acum, despre uh, faza tranzitorie, ne vom întoarce la un alt sistem? Nu, pentru că statele membre insistă din ce în ce mai mult ca aceste acorduri bilaterale de investiții să devină niște acorduri europene de investiții. Acesta este modul în care ele se vor putea beneficia de ace- ele vor putea beneficia de aceeași protecție. Deci chiar statele membre insistă ca aceste acorduri în prezent bilaterale să devină acorduri de nivel european. Aceasta este logica uh, prezentului regulament și de aceea Comisia a acceptat să Uh, nu își mai mențină propunerea inițială de limitare a uh, uh, procesului tranzitoriu la câțiva ani. Nu era deloc ceva fezabil și de fapt am reacționat mai ales la dinamica pe care am simțit-o în statele membre care și-au dorit să beneficieze de același nivel de protecție, de un nivel de protecție identic pentru toate statele membre. Este de altfel obiectivul Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, domnule comisar, cred că pentru colegii noștri parlamentari și pentru mine însumi în calitate de deputat, da, de președinte, dar și pentru raportor, este foarte plăcut să putem discuta cu un comisar, un coleg care cunoaște foarte bine subiectul și care a venit foarte bine pregătit în fața noastră. Am apreciat foarte mult intervenția dumneavoastră și cred că ați simțit acest lucru. Avem foarte mult respect pentru dumneavoastră și ne face plăcere să avem în față un interlocutor care își cunoaște atât de bine uh, subiectul. Astfel și noi suntem obligați să ne îmbunătățim mereu și mereu um, activitățile. Îi dau cuvântul acum domnului Moreira, care va încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mă alătur laudelor aduse de dumneavoastră, domnului comisar de Hucht. Cred că Domnul de Hucht întotdeauna și-a respectat îndatoririle față de Parlamentul European, poate cu excepția nefericitului exemplu al ACTA. Am ajuns la capătul unor negocieri foarte dificile. Statele membre au fost convinse că investițiile străine directe nu sunt neapărat de competența Uniunii și însă am reușit să avem câștig de cauză. S-a hotărât ca tratatele să fie menținute numai dacă nu uh, reprezintă obstacole în calea politicii de investiții comune europene, aducând o plusvaloare politicii comerciale europene care este mai solidă decât o politică fragmentată între diversele state membre. Ajungem acum la capătul unor negocieri dificile și cred că trebuie să subliniem cât de uh, angajate și cât de serioase au fost toate cele trei instituții. S-a simțit uh, influența președinției poloneze și a președinției daneze și Comisia a avut și ea o contribuție foarte puternică, fără de care nu am fi putut ajunge la un acord. Cred că nu trebuie să vă mai amintesc că domnul Vașado, director general, uh, a fost deosebit de eficient în munca sa în relațiile cu Consiliul și cu Parlamentul. Îmi doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră, domnul Zalewski, mai ales a avut o contribuție extraordinară și niciodată angajamentul său nu a scăzut, deși uh, a fost uh, foarte dificil per total. Sper că acest acord să fie adoptat cu o mare majoritate pentru că reprezintă un pas înainte enorm pentru o mai bună integrare a politicilor comerciale din Uniunea Europeană. Vom avea între noi legături mult mai strânse, Uniunea Europeană va fi mult mai unită, ceea ce este foarte important și mai ales în acest domeniu. Mulțumim, încheiem acum dezbaterea. Votul pe acest raport va avea loc mâine la prânz. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un alt raport al domnului Vital Moreira,